Am primit de asemenea din partea grupului uh, SND o solicitare legată de uh, componența comisilor parlamentare. Totul va fi înscris în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nimeni nu are obiecții de acum până la adoptarea acestui uh, proces